membrii, conform articolului 226 alineatul 4, um, această interpretare va fi considerată a fi adoptată. Ajungem la modificarea ordinii de zi. Pentru ziua de astăzi nu s-a făcut nicio propunere de modificare a ordinii de zi adoptată de conferința președinților pe data de 3 uh, septembrie. De asemenea, nici pentru mâine nu există vreo propunere în acest sens, însă pentru miercuri, grupul politic PPE propune ca grup, uh, propunerea de, de modificare a, a componenței de, a uh, delegației în, uh, cu, pentru relațiile cu uh, Palestina să fie amânată, astfel încât Comisia AFET să poată fi consultată în acest sens. Înainte de a da cuvântul domnului Pred, aș dori să vă spun câteva cuvinte legătură cu regulamentul de procedură. Dacă vom vota această propunere, uh, trebuie să decidem să transmitem această, acest, punct, acest punct conferinței președinților, pentru că aceasta este procedura pe care trebuie să o urmăm. În numele acestei, pentru a argumenta pentru această propunere, dau cuvântul domnului Preda, vă rog. Zidon. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ați spus-o și dumneavoastră. Noi credem că această dezbatere este importantă și că înainte de a lua o decizie în plenară, ar fi foarte util să avem un schimb de păreri, o prezentare a argumentelor în uh, cadrul Comisiei AFET. De altfel, consider că a nu ține cont de această dezbatere în Comisia AFET este o eroare gravă. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Preda. Dorește cineva să ia cuvântul pentru a susține această propunere? Nu? Nu? Domnul Schiliotis, împotrivă. Vă rog. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω εναντίον, κύριε Πρόεδρε, όπως de. Eu o să vorbesc împotrivă, domnule președinte, pentru că pe baza regulamentului problema schimbării numelui este un lucru care poate fi decis doar după ce a ajuns în fața conferinței președinților. Lucru care deja s-a întâmplat, din ce înțeleg. Deci cred că trebuie să mergem mai departe pentru a ajunge la dezbatere. Nu o să intru în detalii, dar cred că știm cu toții că problema numelui a fost deja clarificată între Palestina și autoritățile palestiniene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Schiliotis. Propunerea este foarte clară, propunerea domnului Preda de a tramite înapoi conferinței președinților cu rugămintea de a fi consultată și Comisia FET înainte de a lua decizia finală. Cine este pentru propunerea domnului Preda? Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Propunerea este respinsă. Cred că a fost o majoritate foarte clară, însă, dacă doriți, haideți să verificăm prin vot electronic. A votat toată lumea. Mai aștept puțin, nu trebuie să vă temeți. Mă întreb o dată, a votat toată lumea? S-a închis votul. 152 de voturi pentru, 180 împotriva. Propunerea a fost uh, respinsă, a fost și 42 de abțineri. Deci ordinea de zi rămâne în forma sa propusă. Grupul politic PP propune ca după declarația natei reprezentante referitoare la situația din Belarus, să fie redactată o rezoluție și dezbaterea să fie încheiată de o uh, dezbatere. Domnul Preda, vă rog. Oui, monsieur le président, j'espère avoir... Da, domnule președinte, sper să am uh, mai mult succes cu Belarusul. Este pentru că noi considerăm că ne aflăm într-un moment în care a prezenta poziția consensuală a Parlamentului asupra acestei țări ar fi foarte util. Nu ajunge să avem doar un schimb de păreri. Noi considerăm că este important să ne stabilim o poziție la momentul uh, actual într-un text care să fie acceptat de grupurile noastre politice. Mulțumesc! Da, Vă mulțumesc, domnule Preda. Dorește cineva să susțină această propunere? Văd că nu. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? De asemenea, sau? Ba da? Vă rog. Mai Mikins. Paldies, prezidente Kungs, domnule, că n-au isti tagad steidzināt notikumus un pieņem... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că putem să ne pripim. Este prematur să adoptăm o rezoluție pentru că ne aflăm acum uh, în mijlocul unei crize imense a refugiaților. Putem doar uh, să dezbatem această rezoluție într-o altă plenară, într-un moment diferit. Good. Foarte bine. Deci propunerea domnului Preda este de a avea o rezoluție după dezbaterea privind Belarusul. Cine stă pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotriva? Abțineri? Cred că de această dată ar fi bine să verificăm. S-a deschis votul. Die Überprüfung ist geschlossen. S-a închis votul. A votat cu pentru 204, împotriva 169, 7 abțineri, deci propunerea a fost adoptată. Trebuie să vă ascuțiți creioanele acum, pentru că trebuie să vă citesc noua formă a ordinii de zi. Vom avea o rezoluție, termenul de depunere aceste, a textului rezoluției va fi mâine, 8 uh, septembrie, la ora 10. Amendamente și propuneri comune de, de rezoluție marți, uh, ora 10 și amendamentele pentru aceste propuneri comune de rezoluție pot fi depuse până miercuri la ora 11. Votul va avea loc joi 10 septembrie la ora prevăzută inițial pentru această votare. Apoi, pentru miercuri, grupul politic al verzilor propun o declarație ca după declarația înaltei reprezentante și vicepreședintei Comisiei primind situația din Turcia, să fie adoptată o rezoluție și această dezbatere ar urma să aibă loc miercuri după masă. Votul acestei rezoluții ar urma să aibă loc în a doua sesiune plenară din septembrie, deci la Bruxelles, pentru a ne prezenta această propunere, dar punctul doamnei Harms. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, din momentul în care am discutat raportul uh, referitor la progresele înregistrate în Turcia, din momentul în care au avut loc alegeri în Turcia, s-au întâmplat foarte multe lucruri în uh, Turcia. Uh, foarte mulți au salutat faptul că guvernul turc s-a implicat în combaterea statului islamic. În același timp s-au registrat foarte multe evenimente și evoluții negative Uh, știm că sunt combătuți din nou uh, curzii, sunt urmăriți, sunt persecutați jurnaliștii de opoziție. Ieri am putut să vedem cum tancuri au trecut prin, satul, prin sate uh, curde. Um, de, în această dimineață um, o mare mulțime de oameni s-a îndreptat înspre sediul uh, ziarului Huriet Uh, unul din cele mai importante organe de presă ale opoziției din uh, Turcia. Deci, cred că în aceste, în, ace, în aceste condiții dificile din Turcia, Parlamentul European ar trebui să ceară doamnei Mogherini să ia poziție față de ce se întâmplă în Turcia, pentru că, pe de-o parte, trebuie să, uh, trebuie să ne îngrijoreze faptul că uh, prin aceste acțiuni guvernamentale, Turcia este aruncată înapoi în timp. În același timp, trebuie să ne îngrijoreze situația refugiaților din uh, Turcia, trebuie să ne îngrijoreze stabilitatea coaliției care luptă împotriva uh, statului islamic. Deci avem foarte multe motive pentru a pune pe ordinea de zi această temă, pentru a cere doamnei Mogherini să ia poziție față de toate aceste evenimente mulțumesc, doamnă Hans. Cine, este, cine dorește să susțină propunerea doamnei Hans? Vă rog, domnule Hagi Gheorghiu. Dragi colegi, nu cred că trebuie să mai adaug foarte multe la ceea ce a spus colega mea. Turcia se află acum într-o situație explozivă. Acolo au loc uh, conflicte, Există conflicte în jurul tuturor granițelor cu Turcia. Există conflicte și cu curzii, cu riscuri majore pentru toți cetățenii Turciei, dar și pentru cetățenii din întreaga regiune. Din păcate, aș vrea să subliniez că din uh, cauza lipsei uh, de securitate, Erdogan uh, vrea să se folosească, folosească de această situație uh, pentru a câștiga beneficii pentru partidul său uh, la alegeri. Ar fi păcat să nu recunoaștem acest lucru. În plus, ar fi tragic dacă Parlamentul European nu ar avea o dezbatere pe această temă pentru a-și exprima punctele de vedere și pentru a-l împinge pe domnul Erdogan în direcția potrivită. Vă mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Domnule Verhofstadt, doriți să luați cuvântul în legătură cu regulamentul de procedură? Domnul, domnule Preda, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem împotriva ideii unei dezbateri pe Turcia acum. Așa cum a explicat uh, colegul nostru, este o chestiune politică. Este o preocupare partizană a acestui grup politic. Ne aflăm între două alegeri în uh, Turcia, iar uh, subiectul uh, migrației și subiectul combaterii terorismului vor fi abordate în dezbateri care sunt deja fixate. Nu cred că trebuie să intrăm acum într-o bătălie politică care ține de relațiile între grupurile de extremă stânga și turci. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Supun la vot acum acum această propunere a doamnei Harms de a avea o declarație a vicepreședintei Comisiei, urmată de o rezoluție, ca al patrulea punct de pe ordine zi, cu vot în ultima, următoarea săptămână. Cine stă pentru această propunere, vreau să ridicați mâna. Cine stă împotrivă? Abțineri? Dacă nu, nu ridică toată lumea mâna, este foarte greu să văd care a fost majoritatea. Cred că trebuie să verificăm electronic în aceste condiții. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 153 de voturi pentru, 180 împotrivă, 36 de abțineri. Această propunere a fost respinsă. Domnule Verhofstadt, în legătură cu situația de miercuri, nu? Domnule președinte, după cum știți, am niște întrebări pe care le-am adresat uh, Uh, președintelui uh, Consiliului pentru dezbaterea pe marginea migrației, nu a stării Uniunii. Pentru că mie mi se pare esențial ca în mijlocul unei asemenea crize, președintele Consiliului să fie prezent aici pentru a discuta situația cu noi. Știu că va veni Comisia cu propunerea dumneavoastră, dar problema nu e Comisia, problema nu e nici Parlamentul European, care are o poziție unificată pe care au votat-o în aprilie într-o rezoluție. Problema stă la Consiliu, la statele membre. Și acolo există o lipsă de unitate și de solidaritate. Și tocmai din acest motiv solicit încă o dată ca domnul Tusk să fie prezent miercuri dimineață la dezbaterea privind migrația. Aș dori să vă rog să-i transmiteți un apel din partea dumneavoastră în acest sens. Stimată domnule Verhofstadt, după conferința după conferința președinților am transmis Consiliului această invitație, însă până acum nu am primit niciun răspuns pozitiv. Însă, după reuniunea de astăzi, uh, îl voi suna din nou pe președintele Consiliului. Nu știu, nu am auzit aplauze la unison acum în urma propunerii dumneavoastră în sala plenară. Vă rog să aveți încredere că o să-i transmit președintelui Consiliului că mie mi se, mi se pare o idee foarte bună dacă ar fi prezent la dezbaterea de miercuri. În ceea ce privește miercuri, nu mai am alte propuneri de modificare, nici pentru ziua de joi. Foarte bine. Cu excepția remarcilor